Uh, s-a încheiat uh, seria intervențiilor în nume personal. Aș dori să vă informez că împreună cu președintele în exercițiu al Consiliului voi semna 22 de acte legislative adoptate în codecizie în ar- temeiul articolului 74 din regulamentul de in- uh, intern al Parlamentului. Miercuri, Uh, va fi adoptat și semnat uh, uh, textul privind serviciile financiare împreună cu alte texte legislative. Veți avea și dumneavoastră acces la aceste texte. Asta la ora 15. Aș dori acum să ofer cuvântul președintelui desemnat al Comisiei Europene, și rog pe domnul uh,